aplaud și eu contribuția dumneavoastră. Dezbaterea se închide aici. Votul va avea loc uh, miercuri la ora 12. Aș vrea să precizez, domnilor și domnilor, că următoarea ședință are loc mâine, 11 martie 2014, de la ora 30 dimineața până la ora 14 și apoi de la ora 3 până la 11 după amiază. Agenda e disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului. Declar închisă această ședință și vă urez noapte bună.